din partea grupurilor PPE, Conservatori Verzi și ENL, câteva solicitări de modificare în ceea ce privește numirile în comisii și în delegații. Aceste nominalizări se vor regăsi în procesul verbal al actualei ședințe. Dacă nu vor fi făcute observații până la adoptarea procesului verbal, respectivele nominalizări vor fi considerate aprobate.